să mă țin de promisiune. Vă mulțumesc și ne vom întâlni în ziua acțiunii în 2012. Przechodzimy do głosowania. Porządek... Trecem mai departe la vot. Trecem uh, la votul cu privire la raportul um, domnului Zver, Tineretul în mișcare, un cadru de îmbunătățire a sistemelor europene de educație și de formare profesională. Supun uh, la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum uh, trecem la votul cu privire la o rezoluție din partea doamnei Honeyball, învățarea în primii ani de viață în Uniunea Europeană. Supun la vot. Deschid votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. se aprobă. Felicitări ambilor raportori pentru aceste rapoarte. Acum uh, trecem la vot cu privire la cinci propuneri de rezoluții privind înnoirea parteneriatului de pescuit între Uniunea Europeană și Mauritania. În primul rând, uh, nu s-au depus amendamente. Supun la vot. Cine este pentru, împotrivă? abțineri, se adoptă. Felicitări raportorului. Acum uh, trecem la votul cu privire la două propuneri de rezoluție privind accesul egal la piața sectorului în Uniunea Europeană și în um, țările terțe și schimbarea cadrului de achiziții publice. Trecem uh, la propunerea de rezoluție a patru grupuri politice. Amendamentul 1, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Să verificăm prin vot electronic. Deschid votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. S-a respins. Îmi pare rău. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împătri... Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supun la vot propunerea de rezoluție. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la vot cu privire la șapte propuneri de rezoluție privind uh, criza din sectorul pescuitului din Europa ca urmare a creșterii prețului petrolului. Trecem acum la o rezoluție comună a cinci grupuri politice. Amendamentul 2. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Închid votul. Se respinge. Amendamentul 1. Cine e pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge și acesta. Punctul 3. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Punctul 4. Alineatul 4. Cine pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se adoptă. Amendamentul 6. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 3. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se respinge. Amendamentul 4. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se respinge. Amendamentul 5. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Supun la vot acum proiectul de rezoluție, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se adoptă. Trecem la propunerea de rezoluție a șase grupuri politice privind revizuirea Small Business Act. Punctul 9. Vot pe părți, prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 1.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 Amendamentul 29. Alineatul 29. Vot separat. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 9. Cine pentru? Amendament oral al doamnei Țavela. Doriți, doamna Țavela, să depuneți acest amendament oral? Mulțumesc, domnule președinte am, ne-am pus de acord asupra unui compromis ieri care spune după cum urmează. Notează comerțul ilegal care crește constant în toate statele membre cu produse contrafăcute și piratate importate din țări terțe care periclitează competitivitatea IMM-urilor europene. Cu toții, toți autorii ne-am pus de acord asupra acestei formule. Mulțumesc! Există obiecții vă rog să ridicați mâna dacă aveți obiecție la acest amendament. Nu văd nicio obiecție, atunci votăm amendamentul 9 cu amendamentul oral al doamnei Țavela. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 6. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Supun la vot acum proiectul de rezoluție în întregimea sa pentru, împotrivă, abțineri, rezoluția a fost adoptată. Trecem acum la raportul doamnei Merkis, o Uniune a Inovării. Felicitări! Felicitări, colegilor! Raportul așadar al doamnei Merkis, o Uniune a Inovării, transformarea Europei pentru o lume post-criză. Eh, pani Ticau. Doamna Țicău, vă rog, stimați colegi, aș dori să îi rog pe colegi să voteze pentru amendamentul 1, pentru că amendamentul sprijină ideea de a avea mai multe fonduri pentru politicile de inovare, dar elimină formularea care sugerează că fondurile din uh, politica agricolă comună, doamnă, președintele spune, nu avem o dezbatere. Îmi pare rău. Deci trecem acum la vot. O Uniune a Inovării, transformarea Europei pentru o lume post-criză, amendamentul 1, cine e pentru? Împotrivă? Vot electronic, uh, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 128-ul e împărțit în două părți. Prima parte cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Supun la vot propunerea de rezoluție astfel amendată. Vom vota electronic pentru a doua parte a amendamentului 128. S-a deschis votul electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Supun la vot propunerea de rezoluție astfel amendată. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Felicitări, doamnei raportor.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 Amendamentul 3 a fost adoptat. Votăm acum propunerea de rezoluție. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Re această propunere de rezoluție a fost adoptată. Următorul punct de pe ordinea de zi. Propuneri de rezoluție din partea Comisiei Agri cu privire la rezistența la antibiotice. Trecem acum la vot. Nu au fost depuse amendamente. Votăm uh, punctul 21. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Uh, considerentul R. Verificăm alineatul 21. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul R, cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Votăm acum uh, propunerea de rezoluție. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Rezoluția a fost adoptată. Trecem acum la raportul doamnei Șache, dimensiunile culturale ale acțiunilor externe ale Uniunii Europene. Nu au fost depuse amendamente. Supun la voc aliniatul 9. Prin apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 15. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 21, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 25, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 29, prin apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 31, prin apel nominal Uh, um, două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 38, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă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 Nu au fost depuse amendamente. Supun la vot alineatul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 63 în două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, Votăm uh, electronic a doua parte. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Acum uh, propunerea de rezoluție. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Felicitări, doamnei raportor! Și votul final acum. Votăm propuneri de rezoluție cu privire la Sarajevo, capitală europeană a culturii 2014. Nu sunt amendamente. Cine e pentru propunerea de rezoluție, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mulțumesc foarte mult pentru cooperare. Am terminat voturile.